Chers collègues, euh, euh, bonjour. Chut. Si vous voulez bien prendre place, je vous propose de reprendre nos travaux. Vă propun să începem din nou ședința, să începem ședința. Dacă aș avea și ordinea de zi ar fi minunat. en sommes au point. Am ajuns la punctul 21. Ceea ce înseamnă că trebuie să vă vorbesc despre delegația comisiei noastre din Spania, care s-a deplasat în Spania la solicitarea coordinatorilor. pentru a vedea care este situația în ceea ce privește ocuparea în rândul tinerilor. Delegația era alcătuită din uh, doamna Veronica Lope Fontanie de la PPE, domnul Sercas SND, în afara cotei, doamna Regner și Siri Ovir, prezidată de mine însămi. Aveți uh, un rezumat scris al întâlnirilor pe care le-am avut. Ne-am întâlnit, am avut o vizită la centrul de ocupare Albert Sanz Martin de la Porez Apoi am vizitat o fundație, funda, Fundația ONSE. O fundație care este implicată în uh, proiectul uh, Flisa Fondoza Lavanderie Industrial. Deci o întreprindere de uh, vopsele industriale. unde o parte a finanțării este sprijinită din PSE. Ne-am întâlnit cu membrii Comisiei pentru Ocupare din Congres, cu membrii Consiliului Național al Tineretului, cu secretarul de stat uh, Grecia Hidalgo, cu ministrul educației uh, José, Ignacio, Ignacio Huerte și cu sindicatele și confederația patronală. Această vizită a avut loc într-un moment critic, bineînțeles. Poate că doresc să ia cuvântul și cei care m-au însoțit în această delegație, dar vreau să vă spun că am fost foarte surprinsă de Ehm, respectul cu care am fost primiți. Știm foarte bine că imaginea Europei în ochii opiniei publice spaniole a fost cirbită, dar am fost eh, primiți cu foarte multă atenție. Am avut impresia că tineretul spaniol își pune multe speranțe în Uniunea Europeană. Ni s-au adresat multe întrebări care țineau de politica internă, unde nu am dorit să intervenim. Dar am avut și multe întrebări în ceea ce privește garanția pentru tineri, această inițiativă. Ni s-a vorbit despre nădejdea pe care o naște această inițiativă. Eu, am, uh, eu una am vorbit despre miza care era importantă la nivel bugetar, dar uh, încercând în același timp să îmbunătățim uh, dialogul social în Spania, fiindcă aici există greutăți, toată lumea aruncă pisica în, cur- în curtea celuilalt, dar știm foarte bine că lucrurile pot funcționa bine numai unde dialogul social uh, este asigurat. La ora actuală vedem că există o mare breșă uh, și și într-adevăr uh, Uniunea, Euro, Uniunea Europeană nu intervine în toate domeniile, dar acolo unde se poate, mai degrabă decât să vină Uh, să impună condiții prociclice, ar fi bine să există condiții care să îmbunătățească dialogul social, fiindcă, după mine, acesta ar fi un pas înainte în direcția cea bună. Iată ce doream să vă spun pe scurt despre această vizită. Le dau cuvântul acum colegilor care au fost uh, în Spania, dacă doresc. Veronica. Și după aceea Alejandro. Uh, très breve, uh, très uh, rapidement. Uh, effectivement, je crois que c'est... Pe scurt. Sunt de acord că această vizită a fost extrem de interesantă. De l'emploi et uh, ça prouve que en Espagne, il y a un véritable intérêt pour uh, Uh, e clar că în uh, Spania există interes pentru măsurile europene luate în ceea ce privește îmbunătățirea dialogului social și condițiilor sociale. Iată prezența masivă a mass mediei la reuniunile noastre ne dovedește faptul că, iată, până și în Spania, interesul pentru politicile europene este mare. A fost o vizită pe ansamblu pozitivă. Uh, de asemenea, relația pe care am avut-o cu deputații spanioli în ceea ce privește legitimitatea democratică uh, dovește clar, dovedește clar că avem nevoie de o relație mai strânsă cu parlamentarii naționali, asta pentru a putea uh, stabili uh, măsurile pozitive. Însă, per ansamblu, întâlnirea a fost una foarte bună. Domnul Cercas. Eh, Mulțumesc eh, și eu am considerat că vizita a fost extrem de bună. Mm, aș dori să fac o observație, fără a submina ce s-a întâmplat uh, la deplasarea noastră, dar la câteva zile după ce am vizitat Spania a avut loc uh, o întâlnire cu um, reprezentanții guvernului și sindicatele, iar uh, ieri la Madrid s-au instituit contacte cu um, membrii Congresului și um, cred că s-au resimțit tensiunile la care am asistat și noi în luna mai dacă avem. Uh, dacă Consiliul va lua măsuri uh, hotărâte în luna iunie, s-ar putea să se, să se pună capăt uh, unora din îngrijorări, unor îngrijorări manifestate în Spania. Sunt uh, oameni care își pun mare nădejde în Europa și nu trebuie să le, o sub, să le subminăm. Ați spus pe bună dreptate, doamnă președinte, că există speranță, da, într-adevăr, dar nu vrem să le năruim speranțele și să uh, dăm naștere frustrării, fiindcă s-ar putea să înrăim opinia publică din Spania, care, uh, ceea ce ar putea duce la conflicte mult mai grave decât cele la care am asistat în această primăvară. Trebuie să dăm dovadă de mai multă flexibilitate în ceea ce privește creșterea economică, și să evităm conflictele sociale, dar situația este complexă, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult. Aveți întrebări? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Bun. Veronica are dreptate. Um, evenimentul a fost, um, a, a fost prezent în mass media extrem de mult, ceea ce arată interesul pentru Uniunea Europeană uh, într-o, în contextul unei situații precare pentru tinerii din Spania. Așa cum spune și Alejandro, speranța pe care pe care a generat-o inițiativa Garanția pentru Tineri cu fondul de 6 miliarde și care, bineînțeles, uh, nu trebuie să fie subminată, fiindcă altfel nu facem decât să uh, dăm apă la moară conflictelor. Iată că a, e deja 10 și un sfert, uh, s-a mai umplut sala și vreau să întreb coordinatorii dacă putem vota sau, va, sau mai așteptați membrii. Mă uit la dumneavoastră să-mi spuneți ce să facem. Începem acum sau mai așteptăm un minut, două? Nu cinci minute, fiindcă e prea mult. Un minut, două mai putem aștepta. Am ajuns la un compromis. Chers collègues, voilà les... Dragi colegi, au trecut cele două minute, care n-au fost nici cinci, dar au fost uh, un pic mai mult de două minute. Înainte de a trece la vot, uh, vreau să vă spun că, dat fiind solicitarea, solicitările exprimate ieri pe bună dreptate, în ceea ce privește regimul de interpretare, astăzi Astăzi uh, am consolidat calitatea interpretării și am obținut suedeză, greacă și portugheză pasiv, ceea ce înseamnă că puteți uh, vorbi aceste limbi, dar nu aveți interpretare în aceste limbi. Din păcate, nu ni s-au uh, putut oferi uh, limbi suplimentare, uh, fiindcă, iată, nu puteau fi eh, angajați, nu sunt eh, destui interpreți pe piață, deci poate iată o meserie de viitor și de succes pentru noi statele membre. Ehm, sper că această eh, consolidare a interpretării va mulțumi câțiva colegi, dacă nu pe toată lumea. Bun, trecem acum la vot, la punctul 22. Proiectul de aviz uh, al lui Ole Christensen, punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret 2010-2012. Este vorba despre un proiect de aviz pentru Comisia CULT. Um, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă abține se adoptă. Compromisul 1 din partea patru grupuri. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Tot la, la aliatul 1, compromisul B, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. La 1, compromisul C, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Uh, aliatul 2, compromisul E, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul D, 5 grupuri, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul F. Cine este pentru, împotriva abține, se adoptă. La alineatul 3, G, G, cine este pentru, împotriva abține, se adoptă. La alineatul 4, H, cine este pentru, împotriva abține, se adoptă. Aliniatul 4, compromisul I, cine este pentru împotriva abțineri, se adoptă. 5, compromisul L, pentru împotriva abțineri se adoptă. 5. Compromisul J. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 5. Compromisul K. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul M, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Alineatul 6, compromisul N. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 7. Compromisul O. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Haideți să verificăm electronic, să deschide votul. Aveți cu toții cartelele de vot. Se închide votul. 35 de voturi pentru, 2 împotrivă, o singură abținere. Felicitări raportorului! ça doit ressembler à un art du compromis nordique. Seamănă cu un compromis nordic. Ajungem la punctul 23. Proiectul de aviz al lui eh, Jean Lambert. Accesul la îngrijire pentru grupurile vulnerabile. Este vorba despre un eh, raport din proprie inițiativă. Alineatul 1, 57, a domnului Becker. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Amen, amendamentul 58, tot al domnului Becker. Cine este pentru? Împotriva? Haideți să verificăm. Se deschide votul. A votat toată lumea, se închide votul. 14 pentru, 10 împotrivă, 14 abțineri. Se adoptă. 59 a lui Milan Cabro. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Aliatul 2, compromisul A, din partea două grupuri, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. 63. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se respinge. Alineatul 3, amendamentul 64, același autor, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 65, al domnului Becker, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 4, 66, același autor, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 5, 68, al doamnei Sipel, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 69. Jean Lambert. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul I din partea a două grupuri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 6. Compromisul B. Înainte de trei grupuri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Da, Marian Harkin. Doamnă președinte, traducerea în limba engleză are un decalaj prea mare și mă, nu reușesc să votez cum trebuie. Um, da, dar să nu vă, nu vă plângeți că e prea, că e prea încet. Dar nu m-am plâns până acum, știu, știu foarte bine. Nu, nu vreau să, să fac voturile în engleză, deci trebuie să o luăm mai încet. După aceea, 6. 74. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Revin la ce am spus mai devreme. Asta înseamnă că și, uh, și cu engleza puteți fi dezavantajați. 7. Compromisul C. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Tot aici compromisul E. Trei grupuri. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Două amendamente identice, 79 și 80. Se supun la vot împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. După aceea, amendamentul 81. Doamne Sipel, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliatul 8, 82. Domnul Becker. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 9. Amendamentul 83, același autor, pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 10. Amendamentul 84. Sipel. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 85, Pupachis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 11. Compromisul D. Din partea a două grupuri. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 12. Compromisul F. Trei grupuri politice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G. Două grupuri. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 al domnului Becker. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Se adoptă. 99, același autor, pentru, împotrivă. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. Verificăm electronic 99, se deschide votul. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. A închis, a votat toată lumea, se închide votul. 19 pentru, 6 împotrivă, 14 abțineri. Se adoptă. 100. Același autor. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101. Același autor. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102. Același autor. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Compromisul H. Trei grupuri politice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 107. Paul Murphy. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14. Compromisul J. Trei grupuri. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Tot aici, compromisul K. Trei grupuri. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Amendamentul 114. Paul Murphy. Pe două părți. Prima parte, fără cuvintele harnessing până la all in society. Cine este pentru prima parte, fără aceste cuvinte? Împotrivă? Împotrivă. Abțineri. Încă o dată. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte este caducă. Amendamentul 115. Domnul Pupachis. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 15. Compromisul L. Trei grupuri. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Aliatul 9 de la FEM, articolul cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 de la aceeași comisie pentru, împotrivă. Nu mai votați? Amendamentul 10 de la FEM, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 118. Paul Murphy pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Verificăm electronic 118. A votat toată lumea, se închide votul. 21 pentru, 17 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Tot la 15, amendamentul 119, domnului Becker, cu amendament oral. Nu se opune nimeni amendamentului oral, deci se supune la vot. Amendamentul astfel modificat. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm 119. Cine a solicitat verificarea electronică? asistenții nu au dreptul să ceară acest lucru, deci nu verificăm. 120 este caduc. Ajungem la 121. Boulon și Elisabeth Morin. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 16. O, amendamentul 122 este caduc. Se supune la vot amendamentul 123, King Gont. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 124. Același autor pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 125. Același autor pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 126. Minădorea Cliveti. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 127. Același autor pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 128. Același autor. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. FEM 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 16. 5 de la FEM. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Tot de la FEM. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. al Alevul 17, amendamentul 129, Filip Bulan și Elisabeth Moran, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 130. Țanoca. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 131. Kinga Gonț. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 132. Domnul Becker. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 18, compromisul M de la trei grupuri. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 136 pe părți. Prima parte este fără cuvintele and not to criminalize penal legislations. Cine este pentru prima parte? Împotriva abțineri se adoptă. Cine este pentru adăugirea acestor cuvinte? Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 18 FEM 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 19. Amendamentul 137. Doamna Blincheviciude. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 140. Domnul Becker. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm electronic. 140. On a pu voter, le vote est clos. A votat toată lumea, se închide votul. 19 pour, 19... 19 pentru, 19 împotrivă. Se respinge. 20. Compromisul N din partea patru grupuri. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Se adoptă. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, am făcut o greșeală. După 19 trebuie să votăm și amendamentul 141 al domnului Becker. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Îmi cer scuze față de autorul amendamentului. 20. Compromisul N. A fost votat, deci trecem mai departe la 20. Amendamentul 146 a domnului raportor pe două părți. Prima parte fără cuvintele Uh, to, to complement până la development. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Cine este pentru adăugarea acestor cuvinte? Pentru. Împotrivă. Ce faceți? Nu votați? Pentru. Așa. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 21. Compromisul O. Cu amendament oral din partea doamnei raportor. Nu se opune nimeni amendamentului oral, deci se supune la vot compromisul O astfel amendat. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 150, Cine Lambert. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 151, Becker. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 152. Același autor. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 153. King Agons. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 154. King Agons. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 155. Același autor. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 157. Paul Murphy. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. După trimiterea 3, amendamentul 1 și 2, uh, acestea sunt identice, deci le votăm împreună. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 al domnului raportor pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. La fel și amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 de la Kinga Gunz pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7, același autor pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 de la Marian Harkin pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9, doamna Sipel, pentru Împotriva abțineri se adoptă. 10 al domnului raportor pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul, două amendamente identice, 11 și 12, se supun la vot împreună. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13. Emer Costello. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. La fel, amendamentul 14, Costelo și Sipel, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 15, Emer Costello, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. La considerentul A, amendamentul 16, uh, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 17, Kinga Gunz, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 este compatibil, deci se supune la vot al lui Marian Harkin. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Fem A. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Tot aici, amendamentul 19, Milan Carbach. Cine este pentru? Împotriva Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20, domnul Becker, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 21, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul uh, P, din partea patru grupuri politice, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul uh, 26, 26, Silvana Rapti, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Două amendamente identice, 27 și 31, sunt votate împreună. Cine este împreună, cine este pentru împreună, cine este pentru împotrivă, abține, se adoptă. 28 al doamnei raportor, cine este pentru împotrivă, abține, se adoptă. 29. Ines Zuber și Patrick Loari, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30, Milan, Milan Cambroc, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32, Emer Costello și Sipel, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 33, Emer Costello, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. G, FEM, de la FEM, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resfinge. Consentul D35 al domnului Becker. Cine este pentru? 35. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 36. Kinga Gunț. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 37. Al domnului raportor. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Considerentul E. 39. Al domnului raportor. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 40. Marian Harkin. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Consentul E, amendamentul 41, Marian Harkin. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Considerentul F, 42, Jean Lambert. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 43 al domnului raportor pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 44. Același autor pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 45. Philippe Boulon, Elisabeth Morin, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul H, amendamentul 46, cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Compromisul Q, două grupuri politice, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul I, amendamentul 48 al domnului raportor, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul J, la compromisul J, compromisul R, patru grupuri politice, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54, domnule raportor, cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 55, Filip Bulon, Elisabeth Mora, cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 56, aceleași autori, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Fem C. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Fem E. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Fem H. Cine este pentru? Împotrivă abțineri? Se adoptă. Haideți să verificăm electronic. Nu scapă nimic ochiului vigilent al vicepreședintelui nostru și verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. 19 pentru, 20 împotrivă. Considerentul K. Fem I. Cine este pentru? Împotrivă. O luăm de la început. Fem I. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Fem J. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Fem K. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se supune la vot acum uh, întregul raport de proprie inițiativă. Vot electronic. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. 36 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, doamne raportor! Nous en venons, nous en venons au dernier vote și ajungem cu asta la ultimul uh, vot din această dimineață. Este vorba de proiectul de rezoluție pentru plenară uh, legat de comunicarea Comisiei privind uh, pachetul privind investițiile sociale. După Aliniatul 1. Avem amendamentul 35 al lui al domnului Sercas. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentele 36 și 37 sunt identice. Verificăm uh, la 35, spune doamna președintă, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 22 de voturi pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Deci, 36 și 37, care sunt identice, le supunem la vot. Cine e pentru? Abțineri se adoptă. Se adoptă. 38. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 a lui Jean Lambert deci, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 40. Cu un amendament oral din partea socialiștilor. Se opune cineva acestui amendament oral? Constat că nu. Deci îl supunem la vot. Amendamentul modificat. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 2, amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Aliniatul 3, compromisul A, prezentat de 5 grupuri politice, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 17 care are și un amendament oral, nimeni nu are nimic împotrivă, îl supunem la vot modificat, pentru împotrivă abțineri se adoptă. După aliniatul 5 avem amendamentul 48 al uh, domnului De Bacher pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 49, același autor, cu amendamentul oral din partea socialiștilor. Se opune cineva? acestui amendament oral? Înțeleg că nu. Îl votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 al domnului de Bacher, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 6. Amendamentul 52 este eliminat și 51 deci, 52 se elimină, supunem la vot, cine e pentru împotrivă ă, abțineri se respinge. Deci supunem la vot 53 al lui Ceaba Ori, care are și un amendament oral, nu se opune nimeni. Deci, votăm 53, cine e pentru împotrivă abțineri se adoptă. După aliniatul 7, Eh, amendamentul 54 al lui Alejandro Sercas. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. În ceea ce privește titlul, votăm amendamentul 55. Cine este pentru? Împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. După aliniatul 9, amendamentul 56, același autor pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57, același autor pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58, același autor pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59, același autor pentru, împotrivă, abțineri. Ah, verificăm la 59, vă rog. Tout le monde a pu voter Ați votat? S-a închis votul. 21 pentru 18 împotriva se adoptă. Aliniatul 10, amendamentul 60 al lui Ceaba Originei pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 11, compromisul B. Prezentat de patru grupuri politice pentru împotriva abțineri se adoptă la aliniatul 12, la a doua liniuță, amendamentul 64. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. După liniuța a patra, amendamentul 65, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66, același autor, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi, aliniatul 13, compromisul ce prezentat de trei grupuri politice, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem după aliniatul 13 la amendamentul 60, uh, 71, mă scuzați, se adoptă. Aliniatul 14, compromisul de patru grupuri politice, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 15, amendamentul 75 al lui Filip de Bacher uh, cu amendament oral. Se opune cineva la amendament oral? Constat că nu. Deci îl supunem la vot. Modifica. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 76. Uh, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și la liniatul 16, amendamentul 77 al lui De Bacher, cine e pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. Verificăm electronic. Și s-a deschis votul. Toată lumea a votat, dar s-a închis votul. 19 pentru 21 împotrivă Eh, deci nu, e, nu se adoptă, se respinge. Votăm 78 acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. 79 a lui Jean Lambert, care este compatibil. Să punem la vot. Cine e pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. Aliniatul 17, amendamentul 80, același autor, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă după 18 amendamentul 81 origin Lambert, ca cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La liniatul 19, amendamentul 82, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Liniatul 20, amendamentul 83 al lui Kinga Gantz, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 21, amendamentul 84 al lui Ceaba Ori, cine e pentru, împotriva abținerii. Verificăm electronic. La 84 verificăm, da, 84 s-a deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. 19 la 21 nu se adoptă. Aliniatul 22, amendament 85, același autor. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. După niatul 25, am 86, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aniatul 27, amendamentul 87 origin number, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. După aliniatul 27, amendamentul 88, aceeași autoare, cine e pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. La titlu 4 acum, un amendament de suprimare de prezentat domnul de Bacher. Cine e pentru? Împotrivă abțineri? Mm, verificăm electronic. Amendament 89. A votat toată lumea. Bun, am închis votul. 21 pentru 19 împotrivă. Nu se... Ba da, se adoptă, se corectează președinta. Da, asta fiindcă încercam să fac mai multe lucruri în același timp. Așadar, la 88 avem un amendament uh, de suprimare prezentat de, de Bacher, suprimăm la vot pentru împotriva abțineri și verificăm electronic amendamentul 90. A votat toată lumea, s-a închis votul. În 22 la 18 se adoptă. Deci, amendamentul 91 al lui Ceaba. Aba, nu. Ăsta cade. Deci, avem acum aliniatul 29, amendamentul 92. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Hmm. Deci, încă o dată, la 92, cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 30. Amendamentul 93. Amendamentul lui Heinz Becker. Cine e pentru? Amendamentul 93. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Apoi, aliniatul 31A, amendamentul 94 lui Ceaba Ori, cine pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 32, nou, amendament 96, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 95, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 32, amendamentul 97, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 34. Compromisul E prezentat de patru grupuri politice. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. La aliniatul 34, amendamentul 101 al lui Heinz Becker pentru împotrivă abțineri se adoptă. Aliniatul 35, compromisul F, al prezentat de 5 grupuri politice, cine e pentru împotrivă abțineri se adoptă. Alinia 36, compromisul G, prezentat de 4 grupuri politice, cine e pentru împotrivă abțineri se adoptă. 35, 37, da, amendamentul 108 cine e pentru, împotriva abținerii se respinge. Apoi amendamentul 109 lui Filip de Bacher, cine pentru, împotriva abțineri, se respinge. Aliniatul 38, compromisul H prezentat de patru grupuri politice, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Aliniatul 38, amendamentul 112 al lui Heinz Becker, cine pentru, împotrivă 112, da. Aici suntem. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 40, amendamentul 113, cine e pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Aliniatul 42, amendamentul 114, Amendament de suprimare. cine e pentru? Împotriva abțineri se respinge. Și votăm acum compromisul I prezentat la trei grupuri politice. cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 117 al doamnei Malika Benarabatu, care este suplimentar. cine e pentru? Împotrivă abțineri se respinge. Mm, avem amendamentul 118 uh, a lui Ceabaori, cine e pentru împotrivă abțineri, se adoptă. La aliniatul 44, compromisul J prezentat de patru grupuri politice se adoptă. La 47, amendamentul 121, cine e pentru împotrivă abțineri, se respinge. 122 lui Heinz Becker, cine e pentru împotrivă abțineri, se adoptă. La aliatul 47, amendamentul 123 al lui Ceabauri, cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 124 uh, același autor, cine e pentru, împotrivă, verificăm uh, electronic, amendamentul 124, cred că se adoptă, a votat toată lumea, s-a închis votul. Deci, 20 uh, la 5 cu 14 abțineri se adoptă. Aliniatul 48, amendamentul 125 al lui Jean Lambert, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 126 a fost retras, deci ajungem la aliniatul 50, amendamentul 128 al lui Heinz Becker cu, Becker cu un amendament oral. Nu se opune nimeni acestui amendament oral, prin urmare îl votăm cu modificarea uh, adus 128 cinei pentru împotrivă abțineri se adoptă. La liniatul 52 avem uh, compromisul uh, prezentat de, patru, de trei grupuri. Era compromisul K, uh, se corectează președinta, prezentat de trei grupuri politice. După aliniatul, la uh, aliniatul 52 uh, avem 131, 130, mă scuzați, a lui Filip de Bacher. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am ajuns la liniatul 53, prima liniuță, 135, amendamentul 135, uh, amendamente de suprimare se respinge. 136 al lui Jean Lambert. Cine e pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Amendamentul 136. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 19 pentru 21 împotrivă. Nu se adoptă. aliniatul 53, a doua liniuță, compromisul F, L, mă scuzați, al patru, patru grupuri politice, se adoptă. 53 a treia liniuță, compromisul M, trei grupuri politice, cine e pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Aliniatul 53 a patra liniuță, amendamentul 142 al lui Ceaba Ori, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. În amendamentul 143, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 54, amendament 144, amendament de suprimare, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 acum, a lui Ceaba Ori, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La prima referire, amendamentul 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirea 25, amendamentul 2, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirea 25, amendamentul 3, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, referire la 32, amendamentul 4, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referi, amendamentul 5, uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul A. Amendamentul 6 al lui Filip de Becker, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Acum, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se se adoptă. Amendamentul 8, același autor, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9, același autor, pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 10 al lui Ceaba cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 11, același autor, pentru împotrivă abțineri. Spre multe abțineri. A, nu, se adoptă. Tot la considerentul A, amendamentul 12, cine e pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm electronic. Și s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 19 pentru 21 împreună, împotrivă se respinge. Amendamentul 13, același autor, pentru împotrivă abțineri se respinge. Considerantul, considerantul B, amendamentul 14, cine e pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerantul C, amendamentul 15, cine e pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul G. Amendament 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul I. Amendamentul 16, 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul J. Amendament 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul O, amendament 19, uh, amendament de suprimare. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, verificăm electronic, deși cred că se adoptă. A votat toată lumea. S-a închis votul. 22 la 18, așadar se adoptă. După considerentul O, avem amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Doriți să verificăm electronic sau... Nu, se adoptă. Uh, amendamentul 21 lui Filip de, de Becker. Ce se adoptă? Amendamentul 22, același autor, pentru împotriva abțineri se adoptă. 23, același autor, cine e pentru împotriva abțineri se adoptă. 24, același autor, pentru împotriva abțineri se adoptă. Avem considerentul P acum, amendamentul 25, pentru împotriva abțineri se adoptă, 26, același autor, pentru împotriva abțineri se adoptă, considerentul Q, Amendamentul 28. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 27, compatibil cu 28, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. După considerentul Q, avem uh, aici amendamentul 29 cu uh, un uh, amendament oral. Se opune cineva? Nu. Deci îl supunem la vot. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul R, amendamentul 30. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul T. Amendamentul 31. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Da, nu. Verificăm electronic. A deschis votul. S-a închis votul. 19 la 21 înseamnă că se respinge. Considerentul U, amendamentul 32, același autor, amendament de suprimare. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Considerentul Y, amendamentul 33, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem și amendamentul 34 aici, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votăm uh, întregul uh, text, votăm uh, electronic și s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 34 pentru, 3 voturi împotrivă și 3 abțineri. Vă mulțumesc tuturor. Dar, înainte de a trece la punctul următor de pe ordinea de zi, vreau să atrag atenția coordonatorilor Uh, în privința felului în care va fi analizată această rezoluție în plenară, pentru că deocamdată e programată pentru luni seara. Uh, și dacă conferința președinților va hotărâ să introducă în uh, dezbaterea în plenară, având în vedere Consiliul European din iunie, la rezoluția privind dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare și pare, se, întâmplă, se pare că așa se va întâmpla. Eh, e bine, eh, vreau să știu dacă doriți o dezbatere eh, grupată, discuții comune vis-a-vis -vis de această rezoluție și cealaltă. Deci întreb președinții grupurilor politice. Deci fac această propunere, sigur, dar fiecare grup politic va decide pentru sine dacă da sau nu. Și cu asta ajungem la punctul 25 de pe ordinea noastră de zi și aici uh, trebuie să vă vorbesc despre rezultatul discuțiilor tripartite în legătură cu responsabilitățile statului de pavilion. Toate negocierile uh, tripartite sunt diferite între ele, pentru că în uh, situația noastră am putut să finalizăm negocierea după trei runde de discuții tripartite. Uh, sigur, uh, cu rezerva, sub rezerva validării din partea coreperului a acestui acord la care am ajuns. Acum, în legătură cu aspectele esențiale din mandatul de negociere ale Parlamentului European, după votul mm, din plen, Așadar, în legătură cu punerea în aplicare eu, a acestui uh, regulament și de controle, e bine, am făcut progrese importante în ceea ce privește supravegherea și urmărirea conformității cu legislația și avem articolul 4 cu privire la felul în care personalul uh, care răspunde uh, de această procedură de verificare. Uh, propunerea Comisiei era relativ generală și noi am putut să ne aducem contribuția și să îmbogățim două dintre articole referitoare la aceste proceduri. În schimb, multe dintre amendamentele pe care le-am făcut noi în legătură cu certificarea și uh, controlul sau punerea în aplicare au uh, fost abandonate. După discuții epice de-a dreptul, Consiliul a acceptat ca o, un exemplar al acordului între partenerii sociali să figureze pe, la bordul navelor. Uh, văd că nu prea vă interesează, dar să știți că e un lucru important pentru care ne-am luptat uh, pentru uh, personalul navigant. navigant. E vorba de drepturile lor o chestiune foarte importantă în materie socială. În ceea ce privește domeniul de aplicare al directivei, am constatat că există un acord foarte puternic nu, era o cerere uh, foarte uh, susținută a Consiliului pentru canapele mai uh, sub 200 de tone să nu facă obiectul acestui, acestor mecanisme de supraveghere. Um, L'une des questions que nous avons dû euh, euh, négocier euh, am negociat uh, și uh, am vrut să vedem exact care este temeiul juridic mm, pe care, de la care s-a pornit în redactarea acestui uh, text, încercând să definim domeniul de aplicare al legii. Trebuie să știți că propunerea Comisiei era una de punere în aplicare a unui acord între partenerii sociali. Uh, pe baza unei uh, convenții a Organizației Internaționale uh, a Muncii și Consiliul nu dorea acest lucru. Prin urmare, Consiliul nu dorea, pornind de la problema temeiului juridic, deci nu dorea să se facă o trimitere directă la acest acord între partenerii sociali și nu a acceptat decât o uh, o trimitere la mm, uh, secțiunea corespunzătoare din uh, Convenția Organizației Internaționale a Muncii. Și, în fine, ultimul lucru important, uh, ținând seama și de felul în care au progresat lucrările în cadrul Comisiei, am reușit să obținem acea celebră clauză de randevu referitoare la responsabilitățile statului de pavilion în în ceea ce privește președinta își caută cuvintele în franceză, se spune labor supply, adică agențiile de recrutare a personalului navigant. Asta e și v-am povestit exact ce s-a întâmplat în cadrul negocierilor și sperăm că uh, Uh, influența a convențiilor OIM uh, va fi benefică asupra legislației europene. Și am terminat și cu acest punct de pe ordinea de zi, care va fascinat pe toți. Uh, și acum o invit pe raportoarea noastră, Iuta, care vă va prezenta starea negocierilor cu Consiliu privind programul european pentru schimbări sociale și inovare socială uh, în urma, în, uh, după ultimul, uh, ultima rundă de discuții tripartite din 23 aprilie, știm cu toții că până acum nu am finalizat aceste discuții. Iuta. Ja, ich hatte ja bereits. Cred că la ultima ședință am vorbit despre negocieri, despre punctul în care au ajuns negocierile. Vă spuneam că aceste negocieri au fost oprite din pricina Consiliului. Acum vă pot spune că vom reîncepe negocierile săptămâna viitoare. De ce? Pentru că toate părțile sunt interesate de continuarea negocierilor și de încheierea, încheierea acestui program în timpul președinției irlandeze. Sperăm ca cei din Consiliu să se apropie de poziția noastră și vă asigur că eu și raportorii din umbră ne vom reuni săptămâna viitoare din nou pentru a stabili care sunt liniile noastre de compromis și uh, căile viitoare de acțiune. Cam atât din partea mea. Uh, merci beaucoup. Mulțumesc. Ehm, de când am întrerupt negocierile despre care am vorbit cu doamna raportor în comisia noastră, am avut, ehm, am luat din nou contactul într-un fel, fiindcă vă amintiți că v-am spus că după ce au fost întrerupte negocierile, aveam un acord cu echipa de negociere și am trimis o scrisoare, domnule ambasador. I-am spus că dorim să finalizăm negocierile și că suntem dezamăgiți că au fost întrerupte și uh, am reluat unele argumente în scris în ceea ce privește uh, mărul discordiei și anume actele delegate. Uh, domnul ambasador s-a întâlnit cu înalți reprezentanții ai Parlamentului European, cu domnul Klaus Lene, Uh, trebuie să știți că um, în ceea ce privește actele delegate, uh, să știți că um, s-au mai blocat negocierile la alt dosar care era aproape terminat și anume Erasmus. Iată de ce uh, trebuie să încercăm să mișcăm lucrurile, să deblocăm lucrurile pentru a avea cel puțin o veste bună în Eh, ceea ce privește acest dosar. După ce am stabilit contactul cu eh, domnul Lene, domnul ambasador a dorit ca la nivel bilateral, eh, informal, să avem un schimb de păreri care a avut loc alaltăieri și după acest schimb de păreri am propus echipei de negociere să reluăm discuțiile cu Consiliul ceea ce se va întâmpla pe 5 iunie. Bineînțeles, veți fi ținuți la curent cu ce se va întâmpla. Vreau să vă întreb dacă dorește cineva să ia cuvântul aici. Doamna Amatu, vă rog, aveți cuvântul. Da, uh, sunt raportor din umbră privind uh, dialogul tripartit uh, încă nu avem un nume a Erasmus pentru toți, dar uh, dezbaterea nu a fost uh, terminată. Uh, avem aceeași problemă cu actele delegate. Am amânat, am amânat această chestiune deocamdată. Nu s-a registrat un acord în cadrul acestui dialog tripartită. Am o întrebare în ceea ce privește tensiunea din jurul actelor delegate. Mai sunt și um, alte puncte problematice în ceea ce privește negocierile cu privire la programul european pentru schimbare și inovare socială. Vă mulțumesc! Uh, doamna raportor a avut ocazia să, să facă un rezumat la ultima noastră ședință când am discutat acest punct și vreau să vă spun că acum nu mai sunt alte probleme în ceea ce privește formularea textului. Uh, doar problema, doar că problema actelor delegate afectează întreg dosarul, fiindcă ă, programul PSI este un program ă, ciudat. Ă, câteodată l-am numit și altfel, cuvinte care nu-și găsesc locul într-o, într-o bază legislativă, dar nu se mai numește PSI. Cum, cum se numește acum? Care e noul nume? Easy. Easy. Easy e mai bine decât, uh, easy e mai bine decât psi. Și acum vorbim despre easy. Deci, uh, la easy lucrurile nu sunt easy, adică ușoare. Impactul discuțiilor, uh, deci discuțiile privind actele delegate, uh, vor afecta capacitatea de mobilitate bugetară între aceste trei axe, microfinanțare, progres și EURES. Asta pe de o parte și pe de altă parte o, o chestiune care pentru noi este foarte importantă și anume um, aici este vorba despre miezul actelor delegate. Întrebarea este cum și când putem vedea ce face Comisia cu banii care îi sunt încredințați. Și încă o dimensiune uh, este faptul că de acum înainte Comisia a pus pe masa discuțiilor, și asta este foarte important, pe baza propunerilor, concluziilor uh, Consiliului European de pe 7 și 8 februarie, alocarea pe capitol bugetar, pe capitole bugetare a pachetului financiar. Ne uităm la această alocare financiară care nu a fost făcută pe baza solicitărilor Parlamentului European, ci pe baza Consiliului, Consiliului, uh, concluziilor Consiliului European. Și ne dăm seama că programul actual, deci echivalentul programului actual PSI, nu apare decât în 2016 odată cu organizarea uh, consolidării programării bugetare pentru PSI. Această dimineață, Comisia pentru Bugete a organizat uh, o audiere cu domnul Lewandowski, în care, pentru a discuta această alocare la nivelul uh, capitolelor uh, bugetare prezentată de comisie. Președintele comisiei pentru bugete a invitat uh, responsabil de la alte comisii, nu știu unde erau ceilalți, dar eu am uh, asistat și am uh, luat cuvântul în numele dumneavoastră în ceea ce privește acest aspect. Vă spun despre asta, fiindcă um, vreau să vă spun că am luat cuvântul și privind alte două aspecte. Fondul pentru asistență către cei mai nevoiași, pentru a spune care este votul, votul comisia dar și în ceea ce privește Uh, pachetul financiar pentru um, Youth Employment Initiative, toată lumea vorbește despre anticipare la ora actuală, dar nimeni nu, uh, nu își asumă consecințele pe deplin. Iată deci uh, care a fost mesajul pe care l-am transmis în numele dumneavoastră, respectând întru totul mandatul pe care, care s-a, dat la Comisia pentru Bugete. Pentru a răspunde întrebării Malicăi, poate veți să ne mai vorbiți, doamna raportor, veți să mai vorbiți despre negocieri, despre elementele mai eh, grele și poate răspundem altfel întrebării adresate, și anume putem vedea care sunt elementele unde am avut câștig de cauză. Doamna raportor, aveți cuvântul. Ja, wir haben ähm, <clears throat> bisher Până în momentul de față am reușit să obținem un consens, mă rog, până în moment, un consens care ar putea să dispară în ceea ce privește uh, EURES. Axa tineret însă nu a fost încă negociată, vrem să introducem această axă. Câteva problematici orizontale, precum uh, acel Strategic Advisory Board și cam atât am, am discutat până acum. Acestea au fost niște adăugiri. Cred că n-am uitat nimic. În orice caz, la ultima întâlnire am uh, făcut o ofertă, un pachet de ofertă, am creat un pachet de ofertă uh, pe care l-am oferit Consiliului. <laughs> Consiliul, v-am spus, a refuzat să continue negocierile și acum trebuie să așteptăm uh, reînceperea negocierilor, trebuie să vedem care e oferta uh, Consiliului și mai apoi vom decide cum vom uh, proceda pe viitor. Merci beaucoup! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Bun. Atunci vă vom informa după data de 5 iunie și Vă rog uh, să profitați uh, de uh, acest, de acest timp pe care avem o mică pauză în timp în care îl așteptăm pe domnul comisar pentru a menționa aspectele diverse. Deci vă rog frumos să nu plecați nicăieri. Chiar dacă o să fac o scurtă pauză, dar vă rog să nu plecați. Bien. Chers euh, collègues, je vous invite à reprendre place. Vă rog să luați loc, stimați colegi. Uh, îi, îi rog pe toți colegii să, să se întoarcă, vă rog să, să luați loc și uh, începem acum uh, schimbul de păreri cu domnul Laszlo Andor, comisar responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, în contextul dialogului structurat, care ne prezintă prioritățile din portofoliul domniei sale, inclusiv în acest a, ultim an de mandat. Aș dori să-i spun că am, tocmai am votat la comisia noastră rezoluția pe care am redactat-o pe baza comunicării Comisiei privind Pactul de Investiții Sociale, iar acest document, această rezoluție, va fi dezbătută în cadrul următoarei ședințe uh, plenare a Parlamentului European din iunie de la Strasbourg. <coughs> Domnule comisar, vă dau cuvântul 15 minute, așa cum se obișnuiește. După care... Da? Prea, prea mulți, prea puțin? Aveți cuvântul, domnule comisar. Good morning, uh, Madam Chair, honorable members. Thank you very much for the... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea pe care mi-o oferiți de a discuta aceste, aceste teme atât de importante pentru noi toți. Uh, Uh, mai întâi de toate vreau să vă spun că Comisia a fost obligată să treacă mm, dincolo de granițele stabilite inițial pentru a face față crizei cu care ne confruntăm. Într-un an de zile am reușit să creăm un uh, pact de investiții sociale, un pact privind uh, ocuparea în rândul tinerilor, un, pact, un, un pachet de uh, acțiuni sociale foarte, foarte importante care, iată, vor ajuta la depășirea efectelor crizei și la crearea Uniunii uh, economice. Bineînțeles, ne dăm seama că toate aceste pachete sociale au o influență asupra politicilor economice ale Uniunii Europene. Și haideți să trec la subiectele propriu-zise. Haideți să vă explic care au fost afect acțiunile demarate de către noi în ceea ce privește implementarea tuturor acestor propuneri. Voi încerca de asemenea să vă ofer o privire de ansamblu asupra acțiunilor noastre viitoare. Acum, în ceea ce privește pachetul privind ocuparea, știți că am subliniat trei domenii cheie, acolo unde am anticipat uh, o apariție a, nou, a unor noi locuri de muncă, domenii în care investițiile trebuie să se concentreze. am creat uh, Marea Coaliție privind uh, locurile de muncă digitale cu ajutorul domnului Barroso care a fost uh, ideea noastră. Am încercat să atragem companii, dar și instituții educative și de cercetare care să ajute la crearea unor locuri de muncă digitale. Uh, pe data de 19-20 iunie vom evalua toate propunerile făcute de către partenerii noștri. În ceea ce privește locurile de muncă ecologice, un cod uh, privind bunele practici și activități în acest sens vor fi, va fi publicat online în prima jumătate a lunii iunie. De asemenea, credem că pentru aceste locuri de muncă perioada de programare și de finanțare este foarte importantă. Trebuie să facem o legătură între programare și uh, investiții de asemenea, pentru că mm, cooperările în sine nu sunt suficiente, e nevoie și de asistență financiară din bugetul Uniunii Europene pentru ca toate aceste proiecte să se transforme în realitate. În ceea ce privește locurile de muncă în domeniul sănătății, am creat o coaliție de asemenea, pentru uh, formarea în personalului care se ocupă de bătrâni. Această coaliție a fost creată în ianuarie 2013 și încearcă să elimine toate deficiențele existente în acest domeniu. De asemenea, acțiunile sociale ale partenerilor sociali sunt sprijinite de către Comisie în acest domeniu. De asemenea, uh, programul european pentru abilități a fost demarat în 2012 uh, și se axează și acesta pe o serie de Uh, domenii cheie. Uh, există o legătură aici mare între acest program și pașaportul pentru abilități european. Uh, de ce încercăm la nivel european să sprijinim mobilitatea și, de asemenea, să facem posibil accesul persoanelor care au abilitățile necesare și pot lucra în alte state decât statele lor de reședință. Deci încercăm să le sprijinim pe aceste persoane să se deplaseze într-adevăr pe teritoriul Uniunii Europene. Pachetul de investiții sociale a fost demarat uh, în, uh, a fost lansat în timpul președinției irlandeze și uh, ieri ați văzut prea bine că Comisia s-a folosit de noua abordare a acestui pachet de investiții sociale într-o serie de state pornind de la diferite recomandări. Președinția irlandeză ne-a ajutat să găzduim în mai o conferință cu privire la acest pachet de investiții sociale. La această conferință am, uh, s-au cristalizat o serie de noi uh, idei, precum banca de know-how, îmbunătățirea metodelor de coordonare, uh, de asemenea, s-au cristalizat o serie de idei cu privire la modul în care am putea colabora cu statele membre în ceea ce privește politicile sociale. Aștept uh, cu nerăbdare să discut în detaliu acest dosar cu dumneavoastră și o vom face de altfel în luna iunie. Și ce vom mai face în iunie? Mai mult ca sigur vom adopta noi recomandări cu privire la integrarea romilor. Cu trei ani în urmă s-a adoptat un cadru uh, european în acest sens. Anul trecut am discutat programele naționale și anul acesta suntem de părere că a venit uh, momentul să punem accent pe punerea în aplicare. Noile recomandări vor pune accentul tocmai pe, pe punerea în aplicare. Lucrăm în acest sens cu doamna Reding vicepreședinta Comisiei și din nou trebuie să subliniez faptul că avem recomandări specifice pentru cinci state membre, printre care se numără și uh, Republica Cehă, acolo ne concentrăm pe educație, dar există recomandări și pentru uh, Uh, și mai largi de atât uh, în cazul celorlaltor patru state membre. Uh, lucrurile acestea sunt importante pentru programarea Fondului Social European și a celorlaltor fonduri europene, în special în ceea ce privește Bulgaria, România și Slovacia, dar și Ungaria, bineînțeles. În curând vom evalua ce s-a realizat deja în domeniul integrării romilor la nivelul statelor membre vom uh, evalua strategiile naționale, vom corecta greșelile, erorile constatate și, bineînțeles, vom încerca să avansăm în ceea ce privește punerea în aplicare. Tipul acesta de cooperare este unul deosebit de important. Iată, doamna Redin și cu mine încercăm să ne asigurăm că ambele dimensiuni ale exclusiunii rom- romilor sunt eliminate. E vorba despre drepturile uh, omului și, de asemenea, uh, discriminarea, uh, pe de o parte, iar pe de altă parte discrepanțele în ceea ce privește accesul romilor la educație, la piața muncii, la venituri decente și, de asemenea, la locuință și îngrijiri de sănătate. Știți prea bine că majoritatea eforturilor din ultima perioadă și cele care vor veni cu siguranță uh, se vor axa pe ocuparea tinerilor. Sunt încântată de faptul că pachetul propus de comisie în acest sens în decembrie anul trecut a fost transformat într-o, într-o recomandare a Consiliului, asta de la, la finele lunii februarie și de la finele lunii februarie încoace lucrăm cu partenerii sociali, social, dar și cu statele membre în direcția implementării garanției pentru tineri și uh, extinderii utilizării acestei, acestui tip de garan- garanție. Ieri m-am întâlnit cu un ministru din Franța și uh, domnia sa mi-a explicat că în nouă regiuni franceze se pregătește lansarea chiar anul acesta a unui proiect sau unei faze pilot a acestei garanții pentru tineret. Bineînțeles, planificarea este una solidă acolo și obiectivul este transformarea acestei scheme într-o schemă care se aplică la nivel național. Așteptăm multe din partea Franței, <laughs> clar, în următorii ani, uh, dar iată, în ceea ce privește implementarea acestei garanții pentru tineret, uh, Franța se află în, uh, în topul celor mai buni celor, celor mai performante state membre. Știți prea bine că au mai existat pe lângă această garanție și alte uh, strategii și inițiative pentru tineri. În iulie vom uh, lansa Alianța Europeană pentru Stagiaturi, Importantă este nu doar creșterea, important este nu doar să sprijinim uh, crearea de locuri pentru stagiari, dar e uh, important este să sprijinim și cele mai bune modele de stagiatură și să facem un uh, transfer de cunoștințe și de experiențe, de bune modele, precum modelul german al educației duale. Iată de ce în Leipzig vom lansa acest program. De asemenea, vom uh, lansa în decembrie anul acesta un, un, o alianță pentru uh, cursurile de formare. Am cerut negocierea acestor programe de către, uh, de către partenerii sociali. Văd că partenerii sociali întârzie în lucrările lor, dar cu siguranță până la finele anului toată lumea se va mobiliza primul pilon al uh, acestui pachet privind ocuparea tinerii, tineretului este tocmai mobilitatea. Mobilitatea trebuie să fie susținută, însă în special generația tânără este mai mobilă, mai dispusă să-și găsească un loc de muncă într-un alt stat în cazul în care statul uh, de origine nu oferă, nu le oferă această uh, posibilitate. Există o serie de inițiative și acțiuni care fie sunt deja demarate, fie vor fi în curând uh, demarate, acțiuni și uh, programe care sprijină tocmai mobilitatea. Ne dorim uh, întărirea EURES, iar în acest sens Comisia Uh, lucrează la nouă a portalului EURES. Ne dorim o utilizare mai eficientă, mai sistematică a acestui, a acestei platforme uh, de către oficiile de ocupare a forței de muncă din statele membre. Sperăm că în 17 iunie Consiliul, Comisia va adopta o decizie a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cooperarea mai bună, în ceea ce privește în domeniul uh, îngrijirilor de sănătate. Sperăm că președinția lituaniană va încheia discuțiile pe marginea acestui subiect. Eures First Job a fost uh, un program demarat de noi. Sperăm că vom reuși să îl finalizăm cât mai curând cu putință și să tragem toate învățămintele necesare de pe urma uh, Um, experiențelor avute în, în cursul negocierilor și a unor prime faze de punere în aplicare. De asemenea, în aprilie s-a adoptat o nouă directivă, o nouă directivă pe care o știți cu toții, care se bazează sau are Uh, drept obiectiv o mai bună înțelegere a legislației europene în ceea ce privește libera circulație. De asemenea, în ceea ce privește coordonarea uh, asigurărilor sociale. Comisia încearcă să facă pași înainte. Acest aspect este foarte important în domeniul uh, mobilității. Suntem acum la faza de analiză de impact uh, și sperăm că vom prezenta rezultatele analizelor de impact, impact la începutul anului 2014. Comisia va încerca de asemenea să uh, discute și să impună de asemenea exportul de ajutor de șomaj în alt stat decât statul de origine, pe o durată mai lungă de trei luni, asta pentru a facilita căutarea de locuri de muncă în alte state decât statul de origine. Am spus toate acestea, doamnelor și domnilor, pentru a vă arăta în ce măsură suntem uh, Uh, în acțiune, practic. Și vă spuneam de asemenea că există o legătură clară între aceste acțiuni ale noastre și uh, Uniunea Monetară și Economică. Uh, dacă tot vorbesc despre această legătură, trebuie neapărat să vă spun despre comunicarea pe care o vom publica înainte de Consiliul de luna viitoare Bineînțeles, în, această, în formularea acestei comunicări ținem cont de toate discuțiile purtate de către dumneavoastră în Parlamentul European, inclusiv săptămâna trecută la Strasburg. Ați discutat acolo cu comisarul Orilen, o, Ren uh, pe, despre această temă. Deci, dimensiunea socială a Uniunii Monetare și Economice este esențială în această Uniune Economică și Monetară Uh, statele membre au mai puține instrumente la dispoziție pentru a preveni uh, explozia unor crize sociale și de ocupare a forței de muncă. Există o singură Există însă avantaje, bineînțeles, ale acestei uh, uniuni economice și monetare, precum coordonarea politicilor fiscale ale statelor membre. Tocmai de aceea, aceste politici uh, sociale, trebuie, uh, fiscale, pardon, trebuie să fie în, să fie, să meargă mână în mână cu o politică socială comună, pentru ca crizele și problemele să nu poată apărea din nou. Acestea trebuie să fie evitate, bineînțeles, deoarece orice fel de criză apărută în cadrul acestei uniuni are un efect spill-over asupra statelor care nu fac parte din Uniunea Economică și Monetară. Și tocmai de aceea, iată, problemele sociale și de ocupare trebuie să fie eliminate de la bun început și, de asemenea, importantă este convergența în ceea ce privește ambițiile socioeconomice în uh, Uniunea Economică și Monetară. Pentru că altfel, dacă aceste convergențe nu există, mai mult ca sigur se va crea un echilibru precar mai degra- sau chiar mai mult decât atât, un cerc vicios caracterizat prin uh, cer cerere scăzută, costuri uh, mari, uh, un declin al uh, abilităților, etc., toate acestea ducând la declin pe ansamblu. Bineînțeles că vom încerca în comunicarea noastră să vorbim despre provocările esențiale cu care se confruntă nu statele din, uh, nu doar statele din această Uniune Economică și Monetară, ci toate statele membre ale Uniunii Europene. E important ca îngrijorările de natură socială și cele privind uh, economii, uh, piața muncii sau evoluția pieței muncii să fie mai bine integrate în politicile fiscale. Uh, pentru aceasta e nevoie de o coordonare, bineînțeles, a tuturor tipurilor de politici demarate la nivel național și la nivel uh, european, iar eu sunt uh, dispus să discut cu dumneavoastră despre modul în care vom putea coordona toate aceste politici. Știu că nu mai am mult timp la dispoziție, însă dați-mi voie să vă spun că pe lângă toate cele pe care le-am spus, uh, mai avem și multe alte inițiative în ceea ce privește sănătatea, uh, dreptul liberal, etc. Deci, uh, iată, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la întrebări cu privire la chestiunile pe care le-am menționat în prezentarea mea, dar pot să merg mult mai departe decât atât. Vă mulțumesc foarte mult! Euh, mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul colegilor în sală pentru a vă pune întrebări începând cu uh, Ceaba Ori, după care Alejandro Sărcas. Multe persoane s-au scris la cuvânt, deci vă rog foarte mult să fiți subcinți. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îi urez bun venit, domnule comisar. Nu cred că mm, are rost să comentez, mm, să fac comentarii la prezentarea făcută. Vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați împărtășit. Vreau să vă întreb mm, cum rămâne cu directiva privind timpii de lucru și când veți face propuneri privind portabilitatea pensiilor, drepturilor de pensie. Iar în ceea ce privește inițiativele cu privire la integrarea romilor, când ne veți propune, ne, faceți, ne veți face propuneri tangibile în acest sens? Ne puteți spune câte ceva, domnule comisar, despre eventuale inițiative pe care le-ar putea lua Comisia Europeană până în luna septembrie sau până la finele mandatului parlamentar. Ne-ar folosi să, să știm la ce să ne așteptăm din partea dumneavoastră. Mulțumesc, Alejandro Sercas. Vă rog să fiți la fel de succint, după care Jean Lambert. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Această reuniune închide cumva cercul activității noastre și activității dumneavoastră, uh, acestea se apropie ambele de sfârșit. Peste un an s-ar putea să fim uh, mulți dintre noi altundeva. Să vedem ce a mai rămas din 2013 și ce mai putem face în timpul, în timpul rămas. Aș vrea să aflu mai multe despre activitatea Colegiului Comisarilor în general. Vă mulțumesc pentru informațiile date, comentariile făcute. Eforturile desfășurate de dumneavoastră au fost extrem de importante. Dar rezultatele au cam lipsit. niciun act legislativ, s-au publicat uh, volume întregi de documente, s-au organizat seminarii, dar în ceea ce privește rezultate concrete, acestea nu sunt foarte multe. Mai sunt câteva luni, într-adevăr, poate va uh, reuși să um, întreprindă și alte acțiuni Comisia pentru a-și umple calendarul și pentru a um, finaliza și uh, materializa unele făgăduieli făcute. Așteptăm în continuare Așteptăm să se ia măsuri în ceea ce privește restructurarea, dimensiunea socială a Uniunii uh, Europene Monetare. Nu avem încă o directivă cu privire la um, boli scheletomusculare uh, sau produse cancerigene. Mai avem și Monti 2 Um, muncitori, lucrători uh, detașați. Dar mai avem timp, sigur. Uh, am vrea să se ia mai multe măsuri în ceea ce privește pilonul social. Uh, intră aici în joc discuțiile de miercurea trecută. Uh, stai. Avem nevoie de mai multe reforme structurale nu s-a făcut încă destul, nu există destul de angajament în ceea ce privește uh, chestiunile sociale în Uniunea Europeană. Domnule comisar, am ascultat cu atenție, am ascultat cu atenție tot ce ați spus și sper, uh, într-adevăr, că vom. Uh, că toate cele spuse în această dimineață se vor materializa. Dar dacă lucrurile nu se vor întâmpla așa, ceea ce mă tem că este cazul, vom întâmpina probleme. S-ar putea să se accentueze dezechilibrele din Europa și dacă nu facem ceva să soluționăm problema, vom genera și mai multă frustrare în rândul cetățenilor. Iar aceasta este o discuție pe care trebuie să avem. Și în scurtul timp care îmi rămâne la dispoziție, aș dori să vă atrag atenția um, asupra declarațiilor uh, Colegiului Comisarilor. În țara mea există mari îngrijorări și, bineînțeles, dorim să uh, știm ce se întâmplă cu bugetul. Jean Lambert et ensuite... Uh, Jean Lambert, după care dau cuvântul comisarului pentru a răspunde și după aceea mai luăm alte întrebări. Jean Lambert. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Salutăm uh, ce ați spus dumneavoastră cu privire la uh, locurile de muncă verzi și eu voiam să mă alătur uh, ceea ce, celor spuse de Alejandro Sărcas despre uh, bolile scheleto-musculare. Și uh, avem raportori și raportori din număr care se ocupă de acest uh, subiect uh, și care așteaptă ceva. Uh, ne așteptăm pe Gona, se pare. Uh, Mă interesează și directiva de execuție în ceea ce privește libertatea de uh, libera circulație, care este uh, o inițiativă foarte importantă. Aveți comentarii în ceea ce privește discuțiile privind uh, libera circulație și aplicarea regulilor pe care le avem în ceea ce privește uh, accesul uh, la asigurări sociale pentru resortisanți din Uniunea Europeană. Și uh, aici, aici consecințele sunt foarte sunt semnificative în ceea ce este strategia pentru minoritatea Roma și trebuie să vedem cum se îmbină aceste două lucruri. Vă mulțumesc. Bun. Domnule comisar, vă dau cuvântul. Chestiune. Um, I have to give in this case uh, very uh, short answers. Bun, atunci înseamnă că răspunsurile mele trebuie să fie foarte succinte. Cât privește directiva privind uh, timpul de lucru, după cum știți, uh, partenerii sociali au avut nevoie de mult timp ca să-și dea seama că nu au ajuns la un compromis. Pe aspectele cheie ale acestei directive, uh, sigur, Comisia a reflectat, nu s-a luat încă o decizie oficială, dar eh, probabil că nu a fost, nu e, nu e suficient eh, timp, dar cred că trebuie să o facem și în primul rând trebuie să facem un studiu de impact al directivei existente înainte de a merge mai departe și eh, să vedem și punerea în aplicare a directivei existente, în special în sectorul sănătății, unde avem un dialog foarte strâns cu țări precum Italia și Grecia. Cât privește acum portabilitatea, avem uh, speranțe, s-au făcut progrese serioase și probabil că în săptămânile următoare se va ajunge la un compromis. Statele membre, adică vor ajunge la un compromis. Și asta, într-adevăr, va fi o realizare uh, Uh, una dintre cele mai importante realizări ale președinției irlandeze pe acest dosar. Așa că le <laughs> dorim mult, uh, mult succes pentru ultima etapă a acestui maraton. Acum, în ceea ce privește integrarea romilor, adoptarea noii recomandări împreună cu uh, studiul de impact uh, urmează să apară la sfârșitul acestui, acestei luni. Întotdeauna am subliniat în contextul uh, acestei uh, problematici a strategiei pentru romi, adică am subliniat nevoia de a colabora mai bine. Și cred că acum există un nou uh, impuls datorită participării Consiliului Europei și lucrurile evoluează. Și în plus, Institutul pentru o societate deschisă creează un nou mecanism uh, pentru a canaliza mai eficient aceste resurse spre programe care pot ajuta integrarea romilor. Deci, iată, există o serie de elemente noi în acest colaborare internațională și, aș zice, de nivel înalt privind integrarea romilor. Acum, Parlamentul European, în programul uh, EURES categoric uh, că trebuie menționat, l-am și menționat de fapt, uh, și uh, trebuie să se ține seama în programul legislativ. Sigur că trebuie să respectăm vocea și semnalele din partea Parlamentului European Eh, și după o anumită etapă nu prea mai e loc și timp eh, să discuți moment eh, în, în profunzime. Asta în contextul în care se apropie alegerile de anul viitor. Dar, doamnă Lambert, cred că există motive ca să fim, aș zice, pozitiv și încrezător, așa cu oarecare modestie, cu privire la agenda în ceea ce privește sănătatea. Uh, categoric, uh, unele dintre statele membre și în cadrul Consiliului uh, European se străduie să dilueze această agendă. Iar noi, din potrivă, credem că e un lucru foarte important. Nu numai să păstrăm punerea în aplicare a legii existente, ci și să continuăm măsurile legislative dar dacă este cazul și dacă există dovezi puternice, să facem să progreseze propunerea dumneavoastră. Uh, pe această temă, așadar, uh, uh, ajutorul dumneavoastră, ca și pe altele, ajutorul dumneavoastră este binevenit. Dacă ne puteți ajuta și în țara dumneavoastră, iarăși ajutorul ar fi binevenit. Hmm, cred așadar că, având în vedere obstacolele care s-au ridicat și apărut, în special în ultimele luni, putem să lansăm consultările uh, cu privire la evaluarea strategiei recente, care sperăm că va pregăti uh, calea și pentru cea nouă, evident, în funcție de conținutul și de rezultatul acestor negocieri. Am înțeles uh, criticile aduse de domnul Cercas în ceea ce privește uh, nevoia de a avea mai multe propuneri legislative dar permiteți-mi uh, să subliniez faptul că uneori uh, tematicile se leagă uh, strâns de aspectele financiare și în această etapă, la sfârșitul negocierilor pentru cadrul financiar multianual, Cred că trebuie uh, să ne concentrăm pe Fondul Social uh, European și în celelalte fonduri pe aspectele sociale pentru a ne asigura că acest cadru uh, financiar multianual are posibilitatea de a încuraja și a dezvolta protecția socială. Uh, lucrurile încă nu s-au finalizat, e nevoie de multă energie din partea mea și a colegilor mei pentru a obține cele mai bune rezultate cu putință și, în final, în legătură cu libera circulație. Ăsta este un lucru absolut esențial. Scrisoarea celor patru a fost răspuns, uh, a primit răspuns uh, în scrisoarea celor trei doamna Redding, Malmström și eu însumi, în care am arătat că Chiar dacă uneori există percepția cum că statele membre um, există dificultăți uh, și autoritățile municipale care uh, consideră că există o presiune asupra serviciilor uh, sociale, trebuie să separăm dimensiunea internă, națională, ca să zic așa, de celelalte aspecte și separat de libera circulație a lucrătorilor și nu am găsit niciun, niciun fel de cifră sau de dovezi din țările în care au semnat scrisoarea celor patru cu privire la dificultățile concrete cu care se confruntă și ca să fiu foarte succint, o să mm, vă spun că acum două zile am ținut un discurs pe tema probleme, pe tema uh, pieței muncii un, uh, și am arătat cât este de importantă colaborarea pentru ca lucrătorii să se deplaseze într-o altă țară și să caute acolo un loc de muncă. Uh, președinta, mulțumesc. Acum Danuta și apoi doamna Papadopoulou. Vă rog. Mulțumesc. Domnule comisar, ia parte la nenumărate reuniuni și seminarii în Europa și de multe ori se exprimă critici cu privire la utilizarea fondului social în perioade de criză. De cele mai multe ori, cei care spun aceste lucruri subliniază faptul că uh, în ceea ce privește volumul sau cantitatea mijloacelor financiare, totul e în regulă. Dar totul e în regulă pe hârtie. Uh, în practică, însă, pe teren, și mai ales în ceea ce privește utilizarea acestor mijloace financiare pentru ocupare, lucrurile nu sunt deloc mulțumitoare. În special, tinerii uh, uh, subliniază îndoielile pe care le au cu privire la programul de garanții pentru tineret tinerii ar prefera un program care să încurajeze oportunitățile și posibilitățile pentru tineri. Personal, mie îmi place acest program, uh, dar știm că, de exemplu, această inițiativă a Finlandei a apărut, de fapt, în nivelul, la nivel social. Diversele medii au participat la redactarea acestui program. Prin urmare, aș vrea să știu eh, cum putem mm, să ne asigurăm că acest program este într-adevăr eficace pentru că impunem aceste soluții de sus în jos pentru statele membre. Și statele membre ar trebui să se simtă ele responsabile pentru eficacitatea punerii în aplicare, în special când vorbim de ocuparea tinerilor și constatăm că există o serie întreagă de temeri pe teren. Prin urmare, care credeți că va fi Uh, evoluția și aveți o evaluare ex-ante, care vor fi criteriile folosite pentru a aprecia uh, felul în care sunt cheltuite aceste mijloace financiare. Am vorbit despre situația Spaniei. Ei bine, avem probleme foarte serioase în ceea ce privește viitorul tinerilor. Trebuie să fim uh, onești, nu trebuie să-i înșelăm pe tineri, să ne prefacem că îi ajutăm. Prin urmare, întrebarea mea este următoarea cum se face că lipsesc mijloacele necesare pentru programele care s-au dovedit utile și eficiente, precum Erasmus. Deci nu avem mijloace financiare pentru acest program, dar sunt prevăzute fonduri pentru programele noi. Aceste șase miliarde de care am vorbit pot asigura viitorul tinerilor care n-au un loc de muncă? Mulțumesc! Doamna Papadopoulos, acum, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mm, mulțumesc, domnului comisar. L-am auzit vorbind de mai multe ori recent la un eveniment găzduit de Parlament despre Grecia și această zisă generație pierdută de tineri, de fapt din întregul sud al Europei. E, acum, dacă ne uităm și la cifrele e, șomajului din Cipru, 14%, 27% în Spania, e, 26% în Portugalia, 17,3% și mai departe. E, deci asta este rata generală a șomajului, dar printre tineri e, cifrele depășesc, depășesc 50% în Spania și în Grecia, iar, Grecia, iar în Cipru tendința este în creștere. Prin urmare, tinerii ne roagă și, și insistă și întreabă ce, fac, ce va face președintele Barroso și ceilalți pentru că liderii politici au făcut declarații pentru ocuparea tinerilor. Sunt însă foarte dezamăgită și de fiecare dată și unde mă duc aud pe cetățenii europeni care vorbesc despre criză, despre criza încrederii, criza economică, financiară și în țara mea, din țara mea trebuie să vă transmit frustrările tinerilor în special și ale grupului tinerilor, pentru că în, în țara mea există, a, a avut loc o reducere semnificativă a depozitelor și guvernul practic nu a avut timp să facă niciun fel de reforme, ci doar a trebuit să reducă depozitele. Prin urmare, Întrebarea mea e una practică. Ce veți face pentru a asigura o puternică dimensiune socială a strategiei 2020? Cum uh, intenționați să opriți această scurgere de materie cenușie? Pentru că la ora actuală a atins un nivel absolut frustrant. Cei mai buni și mai deștept uh, tineri și absolvenți de universitate uh, părăsesc uh, aceste țări uh, pe pe portalul EURES există această, se vede această posibilitate și dacă cereți tinerilor din țările din sudul Europei să-și părăsească practic țările pentru că acolo se aplică aceste măsuri de, de austeritate în absența investițiilor și a creșterii. Deci nu asta este soluția să cer grecilor, uh, spaniolilor, portughezilor, ciprioților tineri să își părăsească țara și să se ducă în Germania sau în Australia sau în Statele Unite, în Regatul Unit pentru a-și găsi de lucru. Nu asta este o soluția, pentru că până la urmă asta înseamnă că vom distruge țesătura de bază a fiecărei uh, țări uh, uh, și mm, tinerii educați vor pleca în altă parte, în locurile de unde au plecat vor ajunge cetățeni din țările terțe. Mulțumesc! Mulțumesc! În legătură cu cele spuse de dumneavoastră legate de programele pozitive care merg uh, înainte, cred că există acolo o listă de priorități. Uh, și, în general, cred că există un consens pe această temă printre noi. Sigur, probabil cu câteva excepții. Dar, în imaginea mai amplă, ca să spun așa, în tabloul mai general, tot trebuie să analizăm competitivitatea economiei europene. Asta mă uitam la televizor și l-am văzut pe președintele Barroso, care vorbea la BBC de, și făcea apel și, și solicita o liberalizare a pieței muncii în Uniunea Europeană. În, de asta, în, să spunem, în schimb pentru relaxarea măsurilor de austeritate eu uh, cred și știu că, de fapt, uh, se gândea la acea parte a dreptului muncii care ține de competența statelor membre și făcea apel la acele state membre care au nevoia cea mai mare de reforme structurale să pună în aplicare acele reforme pentru, ca, pentru a-i ajuta uh, Eh, pe cetățeni și acele state membre să-și echilibreze bugetul. Dar mai avem eh, un an și în programele pentru anul viitor și ați menționat în special unele lucruri eh, precum prelungirea prestațiilor cu șase luni pentru cei care își caută locuri de muncă în alte țări. Sigur, sunt reforme care ajută la funcționarea pieței muncii. Dar avem ceva în program care să ă, să știm exact ce, care sunt elementele care vor ajuta și care sunt elementele care nu ă, vor ajuta pentru ca să devenim mai competitivi. Ați stabilit priorități pentru că cred că în felul acesta am, avea, am ajunge să avem o poziție mai coerentă între cele trei uh, instituții. Mulțumesc. Mulțumesc. Sergio acum. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, problema uh, nu se leagă de ce spuneți și de ceea ce nu puteți face sau nu puteți uh, respecta. Uh, și uh, cred că uh, avantajele sau și progresele care au avut loc și evoluțiile de pe, din realitatea socială practic au depășit puterea Comisiei de a răspunde acestor provocări le tot discutăm, vrem să facem ceva, nu mai avem, din păcate, decât câteva luni. Avem nevoie de un proiect pentru sfârșitul perioadei mandatului legislativ. Și eu cred că trebuie să ne asigurăm că uh, comisia sau uh, comisarul uh, încearcă cu adevărat să introducă elemente cu adevărat sociale în lege și pentru asta aveți nevoie de comisia noastră, ceea ce nu prea s-a făcut până acum. Și poate că ar trebui să vă faceți autocritica și pe această temă. Ați vorbit despre garanțiile pentru tineri, proiectele pilot. Ă, asta e bine și frumos. Dar, de fapt, asta dovedește că nu prea știți care este nivelul de disperare din unele state membre. Ă, vedem că fondurile europene vor fi restructurate, s-a făcut o declarație în aceste. Deci nu s-a făcut mai de mult garanții pentru ocuparea tinerilor, nu? Acum vorbim de 6 miliarde pentru a susține programele și strategiile naționale. Asta va fi folosit ca garanție pentru a împrumuta statele membre, deci nu știm exact care sunt obiectivele Comisiei aici și ce se va face în aceste ultime luni. V-aș întreba dar Așadar, dacă nu trebuie să stabilim priorități și o strategie, ne preocupă uh, într-adevăr ce se va întâmpla în dimensiunea socială uh, a politicii economice și monetare. Dacă da, trebuie să o facem acum, pentru că dacă amânăm va fi și mai greu. Mai am 30 de secunde, domnule comisar. Mă preocupă foarte mult și filozofia care stă la baza semestrului european. Trebuie să ne concentrăm pe un plan adevărat de ocupare, dar dacă analizăm recomandările Comisiei către statele membre, constatăm că practic ele nu reflectă acest lucru și foarte puține dintre cele spuse de dumneavoastră, de fapt, se regăsesc acolo. Președinta, trebuie să vă întrerup acum, din, pă- din păcate. Da, mă scuzați și mulțumesc et Evelyn Regner și Malika le mai dau cuvântul uh, în, uh, în limba lor, după care o să continuăm în engleză. Deci uh, dau cuvânt acestor două colege, după care răspunde domnul comisar și după aceea continuăm în engleză. Evelyn Regner și Malika. Și închid lista vorbitorilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Știu prea bine, domnule comisar, că Comisia Europeană nu este un vrăjitor. Însă, cu siguranță, Comisia poate să protejeze dialogul uh, social interinstituțional. Poate să-l promoveze de asemenea. Vreau să vă întreb ce are Comisia Europeană de gând să facă pentru a, pro- pentru a proteja uh, condițiile cadru stabilite uh, Uh, pentru dialogul social. Vorbim aici în special despre frizeri și despre alte categorii uh, de angajați care trebuie neapărat să fie, să fie protejați. Ce faceți pentru a-i ajuta într-adevăr? Știu prea bine că în trecut uh, s-a încercat sau Comisia Europeană a încercat să aducă la masa negocierilor toți actorii importanți. Acum Comisia încearcă să evalueze acordurile încheiate între diferiții parteneri sociali până acum, Ehm, dar, cu toate acestea, iată că la nivel național există o subminare a dialogului social. Malica, da, mulțumesc, pe scurt. În primul rând, este vorba despre miza punerii în aplicare a tabloului de bord și a indicatorilor sociali structurați. Am vorbit despre importanța de a avea o strategie pertin- de a avea strategii pertinente, dar uh, ne lipsesc încă indicatorii care să ne permită să avem uh, o poziție și o analiză a stării situației existente. Fie că este vorba de nivel social, ocupare de muncă, formare, uh, tineret și așa mai departe. În al doilea rând, ați vorbit um, despre ocuparea forței de muncă în domeniul sănătății ca fiind prioritate. În Franța și în alte țări nu avem suficient personal medical, mai ales medici. Ne confruntăm cu o situație groaznică. Acum instituim o societate medicală cu două clase, medici cu statut la nivel național, cu drepturi semnificative și un grup de medic, o categorie de medici cu studii în străinătate uh, care uh, au un substatut, uh, ceea ce creează frustrări. Cum puteți rezolva această situație? Și încă o întrebare pe scurt, importanța mobilității tinerilor, nu doar a studenților și a masteranților. Trebuie să ajungem și la ceilalți tineri care uh, sunt în formare profesională sau uh, în alt domeniu. Dar există bariera limbii. Cum uh, veți integra problema lingvistică pentru a permite mobilitatea tinerilor chiar uh, și a celor care nu sunt uh, studenți sau masteranți. Mulțumesc, mulțumesc. Vau cuvântul domnului comisar care va beneficia de interpretare, după care mai avem câțiva vorbitori. Domnule comisar. Uh, thank you so much. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea nevoie de mult mai mult timp pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Însă au fost câteva întrebări pe tema Fondului Social European. Vreau să vă asigur că în această perioadă de criză, fondurile euro- europene s-a dovedit a fi un instrument foarte flexibil și foarte important. Știți prea bine că am operat multe reprogramări în contextul programelor pentru tineret. Am reprogramat, realocat 16 milioane de euro. S-au făcut uh, mari realocări de la Fondul de Dezvoltare Rot rurală, spre Fondul Social European. Săptămâna viitoare voi uh, vizita Letonia și Letonia este un exemplu pozitiv. Acolo s-a reușit transferarea fondurilor dintre cele două, între cele două fonduri uh, Uh, beneficiarul a fost Fondul Social European și programele puse, finanțate cu ajutorul său, au fost încurunate de succes. Iată, am sprijinit folosirea acestui Fond Social European uh, în toate statele membre și în Grecia Task Force-ul a reușit să lucreze cu guvernul pentru a depista care sunt prioritățile și cum anume pot fi acestea sprijinite de Fondul Social European. Și acestea fiind făcute, iată, acest fond a fost mult mai bine implementat în toate statele membre ale Uniunii Europene. Și în România se, va, se vor vedea rezultatele acestea până la sfârșitul anului în curs, însă pe ansamblu avem, avem rezultate mai mult decât pozitive, avem rate de eroare foarte scăzute, din fericire, și lucrul acesta nu poate fi decât lăudat. Lăudat atât de Cocobu, cât și de dumneavoastră. Pentru că, iată, e o dovadă a faptului că acest uh, instrument financiar este foarte, foarte important și este o dovadă a faptului că se pun bazele unui viitor strălucit al acestui fond în contextul cadrului financiar multianual. Fondul Social European este esențial pentru implementarea programului de garanții pentru tineret, de asemenea, și tocmai de aceea trebuie să repet din nou și din nou faptul că instrumentul de 6 miliarde de euro inventat în februarie este doar un, a, un fel de adaus, un fel de plus oferit regiunilor în care uh, um, rata de ocupare este de peste 20%. Deci mai există o mulțime de criterii pe care le folosim pentru a evalua în ce măsură acest program poate fi uh, folosit, dar uh, eu îmi doresc ca acest instrument să fie folosit în special în acele regiuni în care Fondul Social European și bugetele naționale nu sunt suficiente pentru a sprijini toate programele care trebuie să fie puse în aplicare. Spre exemplu, Grecia va fi în întregime acoperită de acest instrument, uh, Italia, doar uh, regiunea de sud a Italiei va face obiectul său, Portugalia de asemenea, cred că pe, pe ansamblu, pentru că nivelul de de șomaj din întreaga țară este foarte mare, dar uh, în orice caz, responsabilitatea statelor membre a fost uh, practic garantată prin faptul că în februarie a fost adoptată o recomandare a Consiliului și asta după trei luni de discuții intense, până și în vacanța de iarnă, de Crăciun. Statele membre și toate autoritățile relevante au uh, discutat uh, criteriile care stau la baza acestui program de garanții pentru tineret. O, au, discuțiile acestea au avut drept obiectiv crearea unui rezultat concret care să poată fi pus în aplicare și de atunci am uh, demarat o colaborare cu oficiile de ocupare a forțelor de muncă din statele naționale pentru a ne asigura că există un schimb de bune practici și că transferul de know-how din sudul Europei, dar și din Slovacia, uh, se îmbunătățește. Deci acolo, în aceste zone ale Europei, uh, oficiile de ocupare a forței de muncă trebuie să devină mai eficiente pentru că trebuie să obțină rezultate prin implementarea programului de garanție pentru tineret. De asemenea, programarea se cristalizează din ce în ce mai mult. Sunt combinate acum toate uh, resursele aflate la nivel național, cu Fondul Social European și cu Programul de Garanții pentru Tineret, asta pentru obținerea obiectivelor stabilite. Și, de asemenea, într-un final, B a ajuns la concluzia că poate și ea să participe, cum oferind credite, spre exemplu, uh, societăților care oferă locuri de muncă pentru tineri. Iată, foarte, o evoluție foarte importantă. Și săptămâna aceasta am depistat că avem un uh, nou prieten și anume îl avem drept prieten pe domnul Șoible. Bine, voi fi uh, sigur uh, după ce domnul Șoible va pune în, uh, în practică toată, toate cele pe care le-a spus. Pentru că e drept, există un mare paradox între scăderea resurselor și în același timp promovarea la nivel declarativ a oportunităților de ocupare pentru tineret. Deci, nu, un discurs nu este suficient, îmi dau seama de asta, un discurs în care se vorbește despre uh, îngrijorarea provocată de șomaj și sărăcie. Acum e nevoie de decizii la nivelul unității, uh, ca deciziile cu privire la Uniunea Bancară și Uniunea Monetară să fie puse în aplicare, într-adevăr, pentru că altfel tot acest limbaj nu este credibil. Bine, limbajul în sine este, sau retorica aceasta este în sine un semn pozitiv pe care, iată, ni-l transmite domnul Șoible astăzi, domnul Schäuble, care are un rol atât de important uh, în acțiunile de combatere a crizei, în special în, uh, în Cipru. Și iată, ajung la întrebarea doamnei Papadopoulou. Da, sunt într totul de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește mobilitatea. Din nou, vă rog să vă uitați la discursul meu de marți. Uh, Uh, pentru că discursul acela conținea o, o mare parte din răspunsul pe care ar fi trebuit să vi-l uh, dau astăzi, dar astăzi, iată, n-am suficient timp la dispoziție. Important este însă uh, să înțelegem de la bun început că mobilitatea și flexibilitatea nu va, vor rezolva toate problemele care vor uh, apărea cu siguranță în cadrul Uniunii Monetare și Economice. Și tocmai de aceea avem nevoie de o dimensiune socială a acestei Uniuni. Primul pas pe care îl putem face noi, acum pornind de la cadrul legal în vigoare, este acela de a promova un scoreboard cu privire la criteriile sociale și uh, ocupare, uh, Uh, un scoreboard care se va transforma într-un instrument pe care atât Parlamentul European cât și Comisia Europeană și Consiliul și partenerul social îl vor putea folosi pentru a detecta toate dezechilibrele care apar în acest domeniu. Le vor, uh, acest scoreboard le va permite tuturor celor implicați să ia măsurile necesare pentru combaterea acestor uh, uh deficiențe sau probleme. Bineînțeles că și aspectul sau finanțarea acestor măsuri uh, trebuie să fie discutată. cu siguranță nu va fi discutată înainte de vacanța de vară, însă discuția aceasta este într-adevăr esențială și trebuie purtată cât mai curând cu putință de către toți uh, prietenii noștri vechi și uh, la această discuție trebuie să se alăture și noi prieteni ai noștri. Bineînțeles, statele membre trebuie să pună accent pe competitivitate. Îl înțeleg pe domnul Benien Consiliul European de asemenea trebuie să se ocupe acum uh, de cele 10 cele mai împovărătoare din punct de vedere administrativ acte legislative uh, promulgate la nivel uh, european. Iată, și Comisia Europeană se implică în aceste eforturi ale Consiliului. Ne dăm, vrem cu toții ca actele legislative care au într-adevăr efecte pozitive să fie în, uh, în continuare întărite uh, pentru a nu uh, genera altfel efecte negative pentru întreaga Uniune Europeană. Importantă este, după cum spunea unul dintre dumneavoastră, finanțarea. Finanțarea trebuie să curgă în direcția companiilor, industriei, etc. Din păcate, aspectul acesta este deos, deseori lăsat la o parte și se face o, un salt abrupt la legislația socială, în special în Regatul Unit, spre exemplu, în discuții. O, acesta este un salt uh, cu care nu sunt deloc de acord. Trebuie să aflăm uh, care sunt adevăratele cauze ale crizei cu care ne confruntăm și uh, care sunt soluțiile uh, Uh, viabile. Doamna Regner, într-adevăr, dialogul social este esențial. Am uh, publicat de curând un raport privind uh, relațiile industriale în care subliniem daunele suferite de dialogul social în multe dintre statele europene. Iar săptămâna, luna viitoare voi porni la, în direcția Atena și voi, uh, mă voi concentra asupra colaborării pe care o putem avea cu Organizația Internațională a Muncii pentru a vedea cum anume împreună putem sprijini dialogul social. Nu putem permite ca statele membre care se confruntă cu dificultăți financiare să fie eliminate așa încet încet din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc mult, domnule comisar, spune doamna președinte. Și noi uh, am inclus în rezoluția pe care o vom vota în iunie o referire cu privire la scoreboard-ul uh, referitor la pachetul de investiții sociale. Uh, mai mult ca sigur sunteți încântată de această veste, nu-i așa? Urmează ultimii trei vorbitori, doamna Cornelison și doamna Harkin mai apoi.